pe ordine de zi este recomandarea pentru a doua lectură a domnului Kreutzmann. E uh, vorba de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în uh, um, aspectele vamale. Are cuvântul domnul Kreutzmann. Mulțumesc, domnule președinte. Protecția drepturilor de proprietate intelectuală este de o importanță existențială pentru economie și pentru consumatori. Din păcate, traficul cu produse falsificate a crescut foarte mult în ultimii ani. E vorba de uh, mărci de lux și nu numai, e vorba și de produse cotidiene, produse de îngrijire a corpului, medicamente, jucării și aparate electrocasnice. Tot mai des, consumatorii comandă aceste produse falsificate pe internet. În plus, falsificatorii găsesc întotdeauna noi mijloace pentru a evita controalele vamale și pentru a profita de lacunele legislative existente. Această evoluție reprezintă o amenințare clară pentru întreprinderile noastre și locurile de muncă. De aceea, ă, trebuie să avem grijă ca consumatorii să nu mai fie induși în eroare. Aceste evoluții au dus la o nouă prelucrare a regulamentului din anul 2004, în așa fel încât procedura de confiscare și distrugere a obiectelor falsificate să fie reglementată de către autoritățile vamale. Vama este un organ foarte adecvat pentru a îndeplini această misiune, pentru că are capacitatea de a opri trimiterile de produse înainte ca acestea să fie împărțite în colete mai mici. După prima lectură a trecut un an și apoi în decembrie 2012 ne-am întâlnit cu Consiliul și am reușit să cădem de acord asupra unui text comun. Comisia de Piață Internă a validat rezultatul negocierilor cu o majoritate clară de 32 de voturi la 3. Trebuie ca Trebuie să știți că Consiliul de Ministri a votat acest regulament încă din 11 martie, deci nu mai rămâne decât ca Parlamentul să își dea și el acordul mâine ca acest regulament să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2014. Prin raportul meu am urmărit două obiective. În primul rând am dorit protecția drepturilor de proprietate intelectuală și în al doilea rând să reduc birocrația la vămi. Mă bucur să vă pot spune că am atins ambele obiective am reușit să se utilizeze o procedură simplificată pentru distrugerea produselor falsificate, care să fie obligatorie în toate statele membre. De asemenea, am dorit să răspundem creșterii foarte mari a comenzilor pe internet. Și uh, astfel am uh, introdus o procedură specială pentru pachetele mici. Și aici Parlamentul și-a afirmat poziția. În ceea ce privește medicamentele care trec în tranzit prin Uniunea Europeană, am spus clar că acestea trebuie să fie confiscate numai dacă reprezintă un pericol concret pentru piața internă. Însă, trebuie să avem grijă ca uh, oprirea acestor medicamente să nu dăuneze statelor terțe în dezvoltare care au nevoie de aceste medicamente. Trebuie să se facă o analiză a riscurilor și trebuie să se împiedice încălcările drepturilor protejate de Uniunea Europeană. Trebuie să se colaboreze cu state terțe la implementare și acesta reprezintă un alt aspect în care Parlamentul a avut succes. Vedeți că putem fi foarte mulțumiți de aceste rezultate. Adoptarea acestui regulament este în interesul întreprinderilor, al consumatorilor și al autorităților vamale. Sper ca mâine la vot să ne bucurăm de un sprijin larg din partea Parlamentului și doresc să mulțumesc oricum raportorilor din umbră, colegii mei cu care am lucrat foarte bine și de asemenea omologilor de la Comisie și de la Consiliu care au fost întotdeauna deschiși la propunerile noastre. Astfel putem spune că avem un regulament bun în interesul consumatorilor, al întreprinderilor și al întregii Europe. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kreuzmann. Aș dori acum să-l rog pe domnul comisar Șemeta să ia cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc Comisiei IMCO și în special raportorului, domnului Kreuzmann, pentru atitudinea sa constructivă pe întregul proces de negociere. Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuale de către autoritățile vamale este o prioritate de frunte pentru Comisie și pentru dumneavoastră. Inovarea și creativitatea sunt motoarele economiei noastre și de aceea este important să oferim um, autorilor garanția invențiilor sale și protejarea acestora. Autoritățile vamale sunt importante pentru oprirea bunurilor care încalcă aceste drepturi și salut faptul că Parlamentul, Consiliul și Comisia au ajuns la un acord în ceea ce privește un regulament la nivelul UE pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Iată și care sunt beneficiile acestui regulament. În primul rând, se extinde domeniul de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală care vor fi aplicate la VAMA. De exemplu, bunurile Uh, contrafăcute în pachete mici uh, care până acum nu erau acoperite. Este un lucru foarte important dacă ținem cont de creșterea deosebită a vânzărilor pe internet și a trimiterilor prin poștă ca urmare a acestora. De asemenea, vom menține Uniunea Europeană printre liderii, uh, liderii în acest domeniu. În al doilea rând, procedurile care au fost clarificate și introducerea unei cereri unice care va acoperi întreg teritoriul UE. Aceasta simplifică munca autorităților vamale, respectând drepturile comercianților și a autorilor printr-o mai bună comunicare între persoanele implicate. Aceste schimbări sunt alăturate unor noi instrumente care permit primirea acestor cereri și înregistrarea lor într-o bază de date electronice, care face ca lupta împotriva contrafacerii să fie și mai eficientă. Regulamentul rezolvă și problemele specifice cu care ne-am confruntat în trecut în ceea ce privește accesul la medicamente. Aceasta a fost o chestiune foarte delicată, dar sunt absolut încrezător că aceasta a fost rezolvată pentru totdeauna. În încheiere, acordul de astăzi va întări acordul și va simplifica procedurile administrative pentru munca vitală pe care o fac autoritățile vamale de protejare a drepturilor, de, drepturilor intelectuale și aceasta pentru ca comercianții noștri legitimi să poată fi mai eficienți și pentru a asigura competitivitatea economiei noastre, care se bazează din ce în ce mai mult pe inovare și pe drepturi de proprietate intelectuală. Acest nou regulament nu este bun doar pentru autoritățile vamale, ci și pentru mediul de afaceri și pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Am să dau acum cuvântul doamnei Hanslik pentru un minut și jumătate. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, produsele contrafăcute cauzează pierderi imense pe piața internet pierderi suferite de companiile ale căror produse sunt contrafăcute, dar uh, și uh, pentru consumatori, uh, pentru că aceste obiecte contrafăcute beneficiază de un um, nivel mult mai scăzut uh, de securitate, pentru că nu e vorba doar uh, de textile, ci și de medicamente. De aceea, uh, punctele noastre de trecere a frontierei trebuie să fie mai eficiente, trebuie să se poată bloca aceste transporturi, dar pentru asta e nevoie de echipamente. Ehm, grație acestui uh, text ehm, se va permite o mai bună aplicare a măsurilor și cetățenii vor fi protejați mai bine, dar nu se va schimba nimic în protecția drepturilor de proprietate intelectuală în sine ehm, și nu se aplică la bunurile Uh, transportate de turiști. Noi acum încercăm să simplificăm regulile pe piața internă și, fără o mai bună aplicare a acestor reguli, riscăm să creăm un gol la nivel legal care riscă să ducă la pierderi enorme, până la 250 de miliarde de euro pe an. Este o sumă imensă um, care este pur și simplu pierdută de mediul de afaceri. Iată de ce Noul regulament va îmbunătăți situația și va îmbunătăți funcționarea pieței interne. Mulțumesc. Acum are cuvântul pentru două minute doamna Head. Mulțumesc. Aș dori să vă spun că acum un an a avut loc un vot pe un raport în același sens – Acum văd că am făcut progres în dialog și cred că putem ajunge la un rezultat de care să fim mulțumiți. Considerăm că este nevoie de o nouă legislație privind încălcările drepturilor de proprietate intelectuală. se pierd în sectorul industriei creative 150.000 de locuri de muncă pe an din cauza acestor încălcări și de asemenea se pierd foarte mulți bani. Noul regulament protejează drepturile consumatorilor și se referă mai ales la produse care pot fi dăunătoare pentru sănătate. Ce ne îngrijorează este că ar putea fi, prin aplicarea acestui regulament, confiscate bunuri care ar trebui, de fapt, să ajungă în Uniunea Europeană. E vorba de produse farmaceutice, de exemplu, știm că unele produse trec prin Europa în drum spre destinația lor finală și cred că ar trebui uh, să se facă un raport uh, peste trei ani cu privire la uh, bunurile aflate în tranzit și atunci vom vedea dacă e necesar sau nu să se revizuiască din nou regulamentul. Este foarte important dreptul nostru de a fi ascultați, pentru că credem că și consumatorii au, uh, trebuie să aibă un drept mai puternic de a fi ascultați. În procedura simplificată, constatăm că există o perioadă de 10 zile în care trebuie să se reducă, să se răspundă consumatorilor, mă scuzați. Să știți că sunt dezamăgită uh, când văd că cei de la Consiliu și colegii din Parlament doresc aici să reducă unele din drepturile consumatorilor. Deci, într-o oarecare măsură sunt nemulțumită, însă la modul general cred că dialogul a creat ameliorări semnificative. În încheiere vreau să vă spun că noi de la SND susținem acest text în versiunea din a doua lectură. Mulțumesc, domnule Kreuzmann. Mulțumesc, domnul Bielan. Panie przewodniczący, chciałbym na wstępie podziękować panu posłowi Kreuzmannowi. Domnule președinte, aș vrea și eu să mulțumesc domnului Kreuzmann pentru felul în care a lucrat la acest raport, care reprezintă un pas înainte pentru a avea o protecție și mai eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală, care sunt absolut necesare pentru a asigura investițiile și pentru protecția consumatorilor. E vorba de un cadru legislativ pentru a asigura o calitate bună a produselor și e clar că trebuie să se mărească protecția drepturilor de proprietate intelectuală, lucru care este susținut de acest raport am văzut că există uh, o cantitate mult mai mare de bunuri care sunt confiscate pentru că ele sunt suspectate că ar fi contrafăcute și aceasta duce la o creștere a șomajului uh, în Uniunea Europeană. Pericolul cel mai mare este reprezentat de medicamentele contrafăcute, care reprezintă o pătrime din uh, toate bunurile confiscate. Pe de altă parte, riscurile de sănătate din această cauză sunt foarte mari și de aceea trebuie să ne centrăm pe protecția care să pună în centrul său uh, sănătatea consumatorilor. Autoritățile vamale au resurse limitate și n-ar trebui să fie împovorate uh, prea mult pentru că aceasta ar limita eficiența activităților. Ar trebui ca aceste autorități să fie cele care să hotărească dacă drepturile au fost încălcate în conformitate cu dreptul național. De aceea ar trebui să se implementeze și tehnologii de vârf în acest domeniu și mă bucur să văd că această cerință a fost acceptată de către Consiliu. Mulțumesc uh, și acum, doamna Galbelci. Mulțumesc, domnule președinte. Ă, stimate domnule raportor, domnule comisar, proprietatea intelectuală este foarte importantă pentru competitivitatea noastră, iar protecția drepturilor de proprietate intelectuală este egală cu protecția inovării și a locurilor de muncă. Pe de altă parte, mă gândesc că încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și anume falsificarea produselor și traficul de astfel de uh, produse reprezintă chiar un pericol pentru consumatori. Aceste produse pot reprezenta o adevărată primejdie pentru sănătatea consumatorilor. Însă, în același timp, trebuie să avem mare grijă Trebuie să avem grijă pentru că autoritățile vamale pot influența puternic comerțul internațional și astfel de reglementări pot reprezenta obstacole în calea comerțului. Acest regulament are prevederi corecte pentru Uniunea Europeană și mă bucură faptul că s-a uh, consolidat procedura în cazul încălcării drepturilor de proprietate intelectuală. Mi se pare foarte important să menționăm aici și uh, piața gri, pentru că și acolo se vând produse și acestea trebuie să fie confiscate dacă este necesar. Mă bucură faptul că există această procedură simplificată și mă bucură formularea regulamentului. Să știți că susțin acest proiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Un minut, doamna Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Acest subiect nu vizează doar întreprinderile, ci și consumatorii, pentru că este vorba de siguranța acestora și de sănătatea lor și nu trebuie să uităm acest lucru. Aș dori să mă refer mai ales la un aspect specific și anume la produsele medicale. Atunci când vedem că un sfert din produsele confiscate sunt medicamente, ne dăm seama cât de important este să uh, avem o abordare foarte dură exact în acest domeniu. Nu trebuie să permitem în niciun fel intrarea acestor produse pe piața internă. Pe de altă parte, trebuie să avem grijă să nu adoptăm uh, formulări greșite care să împiedice tranzitul de medicamente generice autorizate. Acesta nu trebuie în niciun caz să fie considerat un, uh, un caz problematic, iar noi, sociali, socialdemocrații, vrem să răspundem ca uh, acest trafic să nu fie în niciun caz blocat. Un minut 30, domnul Stolojan. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc raportorilor și celorlalți colegi care au lucrat la acest raport

domnule comisar. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru acest raport și pentru amendamentele pe care le-a introdus în cadrul acestui raport. E clar că orice fel de comerț ilegal care uh, cauzează pierderi de 250 de miliarde de euro anual în Europeană, un lucru pe care trebuie să uh, îl reducem și propunerile făcute sunt foarte practice, în special pentru că multe dintre aceste bunuri contrafăcute vin din țări terțe, încearcă să aibă acces pe piața noastră și autoritățile vamale au nevoie de instrumentele necesare pentru a face față în mod legal acestei probleme. Am o singură întrebare pentru domnul comisar și anume cât credeți că putem economisi uh, față de pierderile pe care le avem cu aceste bunuri contrafăcute prin aplicarea noului regulament. Mulțumesc! Mulțumesc acum, doamna Vendegast, pentru un minut. Thank you, Chair and Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. După cum știți, grupul nostru a fost foarte preocupat de această propunere atunci când a venit în primă lectură anul trecut și am luptat ca să fie excluse bunurile din bagajele călătorilor de uz personal din sfera de aplicare a regulamentului. De asemenea, am arătat că e foarte importantă claritatea și că sunt importante procedurile simplificate. Cu toate acestea, credem că e foarte important ca tranzitul medicamentelor generice să nu fie periclitat și de aceea am votat împotriva propunerii. De atunci, Consiliul de Ministri a reușit să ajungă la un rezultat satisfăcător obiectele din bagajele personale rămân în afara sferei de aplicare, iar tranzitul medicamentelor generice este protejat. S-au făcut și progrese în ceea ce privește perioada în care trebuie să fie audiați vinov- vinovații înainte de distrugerea bunurilor. Aștept cu nerăbdare raportul Comisiei și recomandările privind implementarea corectă a acestor principii. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Andex Dotter. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule raportor. Situația pe piața europeană în ziua de astăzi face ca un număr mic de actori de pe piață să poată profita pentru a distorsiona și a bloca concurența prin exercitarea acestor uh, drepturi de proprietate intelectuală pe doar una sau două piețe. Statele membre care controlează accesul la porturi și pe piețe au o putere disproporționată și prin brevetul unitar dorim să rezolvăm această problemă, dar sistemul este încă reticent. Acum vom adopta o nouă legislație pentru autoritățile vamale, însă principala problemă nu este rezolvată. Știm că au existat probleme și cu piesele de schimb pentru industria construcțiilor de mașini și vreau să propun același lucru și pentru drepturile de proprietate intelectuală. E nevoie de o excepție la nivel global pentru că aceasta a fost adoptată, de exemplu, de Noua Zeelandă și a avut beneficii pentru consumatori. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie o piață accesibilă tuturor, în special consumatorilor și IMM-urilor. Și președintele întrerupe. Mulțumesc. Și acum, doamna Esaia, vă rog. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Haluan onnitella esittelijää ja... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi felicit pe raportor și pe raportori din umbră pentru excelenta cooperare cu Comisia și Consiliul în legătură cu această propunere. Nu e vorba de dispoziții noi, de propuneri noi adresate industriei. Nu, e vorba de mai bune practici, pentru că Uniunea Europeană um, este afectată grav de acest fenomen și se pierd miliarde pe an, uh, uh, fără să uităm riscul pentru sănătatea consumatorilor. Um, comerțul cu produse contrafăcute este controlat uh, de bande criminale și care fac și spălare de bani. Am votat de curând o, un document în legătură cu lupta împotriva corupției și spălării de bani. Așa că eu îi întreb pe consumatori se gândesc când cumpără produse contrafăcute faptul că finanțează aceste rețele. Mulțumesc! Doamna Andres Bareira, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru că într-o economie globalizată, proprietatea intelectuală este un factor esențial care trebuie protejat. Dacă protejăm DPI-ul, acesta trebuie făcut uh, în origine, acolo unde el se produce. Și prin acest nou regulament și aplicarea articolului 50, putem fi mândri de un amendament care este important pentru noi și care se referă la cooperarea internațională. Acesta este un element esențial și nu se referă doar la cooperarea tehnică pentru acest raport, ci și la cooperarea operațională, schimbul de informații, acordurile între state, între autoritățile vamale și mediul de afaceri. Deci, pentru noi este foarte importantă din partea Comisiei INTE, acest, INTA, acest articol 50. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul domnului comisar Șmeta pentru încheierea dezbaterii. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Doresc să vă mulțumesc pentru uh, opiniile exprimate în cadrul dezbaterii. Mâine veți vota acest proiect de regulament privind uh, drepturile de proprietate intelectuală, însă după aceea acest regulament, sperăm, va continua să stabilească cele mai bune standarde de protecție internațională a consumatorilor și a întreprinderilor. Foarte multe depinde acest lucru. Drepturile și obligațiile tuturor părților sunt stabilite clar în noul regulament. Cred că formulările privind medicamentele sunt foarte bune. De fapt, acum avem uh, reguli foarte clare privind uh, situația medicamentelor atunci când autoritățile vamale uh, asigură respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Domnul Kelly a pus o întrebare referitoare la impact, la cât de multe economii se vor face prin implementarea acestui regulament. Cred că trebuie să ținem cont de faptul că am extins sfera de aplicare a regulamentului și am stabilit reguli clare pentru uh, ofițerii vamali și, de asemenea, proceduri clare pentru deținătorii drepturilor. Astfel se vor face economii semnificative și știți că în fiecare an realizăm un raport în care prezentăm cifrele privind bunurile contrafăcute, confiscate la uh, granițele Uniunii Europene. Progresul, deci, va fi ușor de urmărit în acest domeniu odată ce regulamentul va intra în vigoare. Autoritățile vamale din statele membre vor fi cele care vor trebui să implementeze acest regulament. Comisia le va susține punându-le la dispoziție infrastructurile informatice necesare și aștept cu nerăbdare votul de mâine, care sper să fie pozitiv și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Urmează domnul raportor Kreuzmann. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să spun clar că turismul nu a fost niciodată luat în calcul și nici transportul de medicamente generice. A fost clar că acesta va fi exceptat de la regulamentul nostru și uh, spun acest lucru și sper că spunându-l să mă bucur de un sprijin și mai larg în Parlament. Proprietatea intelectuală și protecția sa este enorm de importantă pentru Europa, pentru că duce la crearea de locuri de muncă, ceea ce e important pentru economie, dar și pentru consumator consumatorii au de suferit din cauza acestor uh, încălcări ale DPI și să știți că am văzut imagini îngrozitoare cu persoane care nu mai au dinți din cauza utilizării unor medicamente falsificate. A, noi am încercat să protejăm aceste persoane și am încercat să introducem prevederi cât mai bune pentru a reduce birocrația și pentru a permite autorităților vamale să-și facă treaba bine. Am reușit acest lucru prin diverse metode, prin procedura simplificată, astfel autoritățile vamale pot să treacă la lichidarea produselor confiscate dacă uh, dacă proprietarul nu uh, intervine într-un termen dat. E doar un exemplu. Noi am dorit să consolidăm drepturile uh, de proprietate intelectuală, am reușit să o facem. În viitor, deținătorii drepturilor vor putea să se pronunțe împotriva uh, lichidării produselor falsificate și am reușit, de asemenea, ca și întreprinderile de transport să aibă o oarecare responsabilitate, pentru că și ele joacă un rol. Și în ceea ce privește protecția datelor, vreau să subliniez că și aceasta e extrem de importantă când discutăm despre acest subiect. Ne-am ocupat și de această temă și noi, ca Parlament, am uh, reușit să ameliorăm procedura propusă de comisie, care era deja excelentă. Consiliul a fost de partea noastră și sper că vom obține o majoritate largă. Am ajuns la un compromis, dorim să intre în vigoare cât mai repede Domnule comisar, din păcate Consiliul nu ne-a permis o uh, intrare în vigoare mai rapidă. Am ajuns la data de 1 ianuarie 2014, ceea ce este foarte bine. Autoritățile vamale, sperăm, să aibă și suficient personal la dispoziție. În Germania ar mai fi nevoie de vreo 8.000 de uh, ofițeri vamali și nu pot decât să rog Comisia să discute cu autoritățile naționale pentru că e foarte important să avem personal suficient care să se ocupe de toate aceste probleme și de aceea eu cred că am reușit să facem încă un progres în plus pentru consumator, pentru crearea de locuri de muncă, dar și pentru consolidarea situației din Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kreutzmann. Am încheiat dezbaterea. Votul va avea loc mâine la 11.30. Ladies and gentlemen, the next... Doamnelor și domnilor, următorul punct de pe ordinea de zi este cel